Următorul punct de pe ordinea de zi este raportul doamnei Figueredo privind autorizarea ratificării ă, Convenției din 2007 a Organizației Internaționale a Muncii privind munca în domeniul pescuitului. Și mai întâi voi da cuvântul doamnei raportor Ilda Figueiredo. Mulțumesc, doamnă președinte. Doamna președinte, domnule comisar, dragi colegi, prin acest raport uh, aprobăm uh, propunerea de decizie a Consiliului de autorizare a ratificării Convenției 118 a OIM, care stabilește standarde minime care trebuie respectate și condiții mai echitabile la nivel mondial în așa fel încât să se compenseze absența ratificării uh, reglementărilor cu privire la munca pe mare. Această convenție a fost uh, adoptată de către conferința Organizației Internaționale a Muncii și vizează stabilirea de standarde minime pentru munca în sectorul pescuitului. Promovează condiții de muncă și de viață demne pentru pescari și abordează probleme importante cum ar fi securitatea muncii, numărul uh, de lucrători, orele de odihnă, recrutarea, repatrierea, asigurările sociale. Profesioniștii din acest uh, acest sector așteaptă de multă vreme ratificarea acestei convenții, o convenție care reglementează munca în sectorul pescuitului. Este un pas înainte și face ca această muncă să fie mult mai demnă. Sunt afectate 30 de milioane de persoane în, din lumea întreagă. Convenția tripartită a început să lucreze la elaborarea unor standarde internaționale complete în sectorul pescuitului. Dorea să ofere astfel pescarilor o protecție adecvată pe plan uh, mondial dată fiind uh, natura specifică a acestui sector, care implică condiții de viață și de muncă specifice. E nevoie de o protecție specială, așadar, dat fiind faptul și că e vorba de un sector uh, în care se petrec uh, numeroase accidente mortale datorate absenței condițiilor adecvate se reve, revăd standardele de cuprire la vârsta minimă, la contractele uh, pentru pescari și la uh, vasele de pescuit. Această convenție este cu adevărat necesară după adoptarea uh, convenției cu privire la munca maritimă în uh, februarie 2006 o convenție care exclude sectorul pescuitului din uh, sfera sa de acoperire. De acum înainte, se poate spune că am făcut toate eforturile pentru ca statele membre să ratifice în măsura posibilă înainte de 2012 această convenție. Convenția trebuie să fie ratificată de 10 state membre ale Organizației Internaționale a Muncii pentru a intra în vigoare. 8 dintre acestea trebuie să fie state cu uh, deschidere la mare. Este important ca aceste prevederi să se aplice cât de curând și aș vrea să mulțumesc tuturor celor care au contribuit la elaborarea acestui raport, inclusiv raportorului pentru aviz din Comisia pentru Pescuit. Am încercat, vom încerca să sensibilizăm parlamentele naționale pentru că această convenție să fie ratificată cât mai curând posibil. Vă mulțumesc! Mulțumesc! care cuvântul uh, domnul comisar Spidla. Vážený pane předsedo, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci. Mulțumesc, doamnă președinte, doamnelor, domnilor deputați. Pescuitul, prin natura sa, este una dintre activitățile profesionale care face față și se confruntă de plin cu globalizarea. Există 30 de milioane de angajați în acest domeniu iar acești lucrători sunt expuși nu doar globalizării, ci și multor riscuri și multor uh, suferințe. Când comparăm accidentele mortale din industria pescuitului cu rata accidentelor mortale, de, accidentelor de muncă în general, conform statisticilor Organizației Internaționale a Muncii, OIM, se constată că activitatea pescuitului este una dintre cele mai riscante din lume toate instituțiile europene susțin programul recunoscut pe plan universal legat de munca decentă. Comisia și-a reafirmat recent angajamentul pentru, una, pentru o agendă socială și pentru un raport legat de comunicarea privind uh, activitatea în 2006 în acest sens, în domeniul pescuitului o îmbătățire a condițiilor de muncă, uh, acordarea de, servi- de îngrijiri medicale, nevoia de a asigura protecția juridică uh, a acestor lucrători, toate acestea nu pot fi înfăptuite decât dacă se stabilesc norme uh, minime la nivel mondial. Statele membre ale Uniunii Europene, ca membre ale Organizației Internaționale a Muncii, au contribuit astfel în măsura posibilului, la elaborarea unei convenții care a fost actualizată și care definește niște standarde minime de muncă decentă, completate de anumite mecanisme legate de compatibilitate. Aceste mecanisme se referă la inspecțiile care se realizează în porturi. Împreună cu recomandarea, care nu este obligatorie din punct de vedere juridic, Convenția a fost adoptată de organul suprem al OIM în iunie 2007. Convenția 188 revizuiește anumite standarde mai vechi ale OIM în privința pescarilor, iar intrarea în vigoare a acestei convenții ar putea duce la crearea unor condiții echitabile de muncă pentru toată lumea. Convenția reglementează aspecte precum vârsta minimă, examenele medicale, plasamentul echipajului, timpul de odihnă, contractul de muncă, repatrierea, recrutarea și plasarea lucrătorilor, salariile, uh, cazarea și hrana, îngrijirile medicale și asigurările sociale. Anumite părți din noua convenție se leagă de uh, condiții de asigurări sociale, un domeniu care ține exclusiv de competență comunitară. De aceea, Consiliul trebuie să autorizeze statele membre să ratifice această parte a Convenției. Există și alte domenii uh, care, cad, uh, care țin de competență împărtășită. Având în vedere că aceste noi standarde ale OIM trebuie să intre în vigoare cât mai repede posibil, uh, Comisia propune să se includă în această, conven în această convenție un apel către statele membre pentru a-și uh, depune cât mai repede instrumentele de ratificare, dacă se poate, de acum până în de decembrie 2012. Acest uh, apel este susținut de analiza uh, situației care va fi făcută de Consiliu până în 2012. Uh, Mulțumesc, domnule comisar. Trecem acum la vorbitorii în numele grupurilor politice. Mai întâi, domnul Braghetto, în numele PPE, 3 minute. <coughs> Grazie, caro președinte, cari colegi, signor... Mulțumesc, doamna președinte, domnule comisar, dragi colegi, după cum uh, se știe și cum s-a spus în această seară, sectorul pescuitului este considerat de către OIM uh, ca unul din cele mai uh, periculoase. Există 24.000 de accidente sau incidente mortale pe an. Așadar, este un sector care trebuie să fie reglementat în mod extins, care are nevoie de norme internaționale pentru a se putea garanta condiții de viață și de lucru corecte ale pescarilor din lumea întreagă care sunt foarte adesea exploatați. Convenția 188 este deci una extrem de importantă pentru că va permite definirea condițiilor echitabile din acest sector și definirea unor mai bune condiții de concurență. Această convenție va permite condiții de lucru demne pentru lucrători, timp de odihnă adecvat, condiții de angajare, salarii și protecție socială. Aș dori ca la începutul acestei dezbateri să subliniez rapid că este necesar să se ratifice cât mai repede această convenție de către statele membre pentru ca ea să intre în vigoare cât mai repede. Mulțumesc, mulțumesc! Din partea grupului socialiștilor, domnul De Rosa, trei minute, aveți cuvântul. Mulțumesc foarte mult, doamnă președinte. Mă bucur foarte mult să intervin pe acest subiect în această seară. Cred că uh, pescarii, fie ei uh, femei sau bărbați, fac una dintre meserile cele mai periculoase din lume. Doar în Irlanda, uh, cel puțin o barcă se pierde pe mare în fiecare an și numeroși pescari sunt uh, răniți. Ministerul um, Bunăstării Sociale a încercat să identifice moduri uh, de promovare a drepturilor acestor uh, lucrători, pentru că este o problemă deosebit de complexă. Există o diferență între cei care uh, își uh, plătesc impozitele, contribuțiile sociale uh, și cei care uh, își uh, împart între ei beneficiile capturilor și care nu sunt angajați uh, standard. Și nu este ușor să se reconcilieze cele două tipuri de pescar. Această legislație uh, rezolvă s-a adoptat legislație care rezolva problema pe termen scurt, însă uh, ea a fost contestată. Este important așadar să existe standarde comune minime care să fie aplicate pe plan global siguranța muncii și garantarea unor salarii minime sunt uh, importante pentru angajații în acest sector. Proprietarii de vase trebuie să se asigure că se plătesc asemenea cu contribuțiile sociale. vorbim despre standarde minime, pentru că, din păcate, de-a lungul timpului, uh, standardele uh, au scăzut și cred că dacă această convenție va intra în vigoare, acest lucru va aduce îmbunătățiri. 2012 este o perspectivă destul de îndepărtată însă și ar trebui să o scurtăm uh, cât mai mult. Vă mulțumesc! numele grupului Indem, doamna Sinet, două minute. Este foarte important ca pescarii să lucreze în condiții uh, decente, având în vedere uh, că au o profesiune riscat, riscantă și faptul că activitatea lor uh, îi susține pe ei și pe familiile lor și faptul că profitul financiar trebuie să fie o sursă de venit stabilă pentru a menține comunitățile noastre din zonele de coastă. Întâmplător, comunitățile de coastă din uh, circumscripția mea au probleme foarte mari uh, în a supraviețui. De aceea, ratificarea Convenției 188 a Organizației Internaționale a Muncii care va extinde uh, reglementările pentru lucrătorii din domeniul pescuitului va, uh, va fi ori un obstacol, ori uh, Uh, un, uh, un cale de progres. O delegație din Kenya mi-a vorbit despre o, o uh, societate din Japonia care lucrează în zona acea zonă. Din câte am înțeles, condițiile de lucru ale lucrătorilor respectiv nu sunt deloc bune, iar Uh, peștii capturați de acea, de acea companie nu beneficiază pentru, nu sunt un beneficiu pentru locuitorii din uh, Kenya și uh, ei sunt uh, pe, vânduți pe piațele internaționale la prețuri pe care Europa uh, și în special Irlanda nu le poate egala. Astfel, există multe probleme, multe greutăți. Dacă ratificarea convenției poate duce la o scădere a Uh, accidentelor, la o îmbătățire a condițiilor sociale pentru pescari, um, atunci o încurajez și încurajez ratificarea sa. Dacă promovează pescuitul ca o industrie viabilă pentru operatorii mici și mijlocii, mai ales afacerile de familie, atunci cu siguranță o sprijin, fiindcă astfel pescuitul, o activitate riscantă, este uneori exploatat. Sper că convenția va fi de ajutor. Mulțumesc! În numele membrilor neafiliați, domnul Martinez, două minute. La gestion... Doamnă președinte, domnule comisar, gestionarea durabilă a pescuitului, a pescuitului implică, sigur, controlul efortului de pescuit, însă trebuie să se țină cont și de pescari. Și cred că toată lumea este de acord că meseria de pescar, mai ales în larg, este cea mai dificilă. Uh, din lume, mai ales dacă ne gândim la bașci sau la islandezii din secolul XIX care plecau în campanii de pescuit foarte lungi. Chiar dacă nu mai este așa în ziua de astăzi, pe meseria merită tot respectul nostru cu cele 24.000 de morți pe an. Această resursă este din ce în ce mai globalizată, nu cunoaște frontiere cu siguranță și normele nu pot să fie decât internaționale. E vorba de reglementarea internațională a muncii pescarilor, și legiuitorul este OIM. Astăzi sărbătorim a 50-a aniversare a primelor convenții privind pescarii ale OIM. Vârsta minimă, controlul uh, la locul de muncă, cazarea, uh, și uh, convenția de astăzi, 188, completează și revizuiește convențiile anterioare. Sigur că toate trebuie ratificate cât mai repede înainte de 2012. Iată un exemplu foarte bun de gestionare comună a părților comune din coproprietatea planetară și este o urgență pentru că uh, trebuie să asigurăm uh, cele mai bune condiții pentru pescari și toți cei din acest domeniu. Trebuie să-i protejăm de trafic, de abuzuri și de costuri. Deci protecția juridică este imperios necesară pentru sănătate, cazare, condiții de muncă, condiții de trai, salarii, îngrijiri medicale și deci contractul de muncă și siguranța socială joacă aici uh, un rol foarte important reprezintă statutul juridic minim al pescarului, legalizându-se astfel condițiile concurenței planetare. Nu este poate interesant pentru pescarii europeni care beneficiază de condiții bune, ci mai ales pentru pescarii din lume, din Asia sau din Africa. Pentru ei este un mare progres. Mulțumesc, doamnă președinte! Mulțumesc, acum vorbitori în nume propriu, doamna Panayotopoulos, 3 minute. Vă mulțumesc, doamnă președinte. Cred că ratificarea acestei convenții este deosebit de semnificativă, pentru că dacă această convenție se bucură de sprijinul uh, Parlamentului European și sunt convinsă că se va bucura de acest sprijin, Convenția va reuși să ducă la crearea de uh, unor uh, condiții de lucru mai uh, bune. Va fi contribuția noastră pentru implementarea priorităților în sectorul pescuitului, un sector care nu a fost acoperit de Convenția asupra muncii pe mare. După cum s-a spus aici, este foarte important să ne asigurăm că se aplică standarde minime în acest sector, în întreaga lume. Îmi uh, imaginez că toate țările Uniunii Europene vor uh, ratifica această convenție până în 2012, așa cum se preconizează. Anumite state membre au ratificat deja această convenție și de îndată ce o vor ratifica un număr suficient de state, convenția va intra în vigoare și uh, sigur că acesta va fi un motiv de mândrie. În uh, zonele de coastă, uh, pescarii vor fi acoperiți de prevederile acestei convenții. Cred că este important ca instituțiile europene să sprijine sectorul pescuitului. Parlamentul European s-a exprimat deja pentru protejarea femeilor care lucrează în sectorul pescuitului. Cred că este foarte important să le susținem pe femeile care sunt implicate direct sau indirect în acest sector, pentru că femeile care locuiesc în zonele de coastă vor traversa situații dificile dacă nu vom adopta acest text. Sunt uh, sigură, deci, că vom uh, contribui la menținerea culturii din aceste regiuni, uh, regiuni care depind în bună măsură de activitatea de pescuit. Toate aceste regiuni au particularitățile lor care trebuie protejate. Sunt sigură că acest text uh, va fi ratificat. Și cred, în același timp, că trebuie să ținem cont de specificul local și să nu uităm și problema trainingului. Vă mulțumesc. Două cereri de luare a cuvântului. Doamna Roitova mai întâi. Mm, děkuji, pane komisaři, podobně jako moji kolegové. Mulțumesc, doamna președinte, domnule comisar. Ca și colegii mei, cred că este nevoie să adoptăm norme care să definească niște condiții de muncă decente pentru lucrătorii din domeniul pescuitului. Nu se poate ca în secolul 21, în cadrul Uniunii Europene să existe condiții de muncă uh, asemănătoare cu uh, uh ce, cele, cele ale sclavilor. Prevederile aportate de uh, guverne, sindicate și patronate în cadrul Convenției uh, sunt norme care țin seama de specificul acestui sector. Acest text definește vârsta minimă, vizitele medicale, condiții de odihnă, asigurările sociale și alte aspecte. Toate astea vor permite, fără îndoială, să creeze condiții de muncă decente pentru pescari. Într-adevăr, vin dintr-o țară care nu are deschidere la mare, dar uh, cu toate acestea salut acest text care definește condiții de muncă decente și doresc ratificarea uh, Uh, cât mai curând uh, a acestui text, mai ales fiindcă îmi place foarte mult peștele. Mulțumesc, uh, domnul Cazaca. Mulțumesc, doamnă președinte. Și eu voiam să mă alătur raportor, raportoarei, comisarului și celor, celorlalți colegi care declară cu toții că sunt uh, bucuroși de existența acestei inițiative și fac apel la statele membre să ratifice Convenția 188. În domeniul pescuitului au existat reglementări foarte slabe. Această piață sălbatică a făcut victime în rândul resursei în sine, a peștelui, dar și în rândul pescarilor. Protecția pescarilor este acum în centrul preocupărilor noastre și în centrul politicii comune a pescuitului. Sper că nu, vom, nu ne vom mărgini să ratificăm această convenție internațională, ci și că vom merge mai departe, că vom pune protecția pescarilor în centrul politicii comune de pescuit. Mulțumesc, mă întorc acum către domnul comisar, dacă doriți să răspundeți. Doamna președinte, doamnelor și domnilor deputați. Permiteți-mi să vă spun că mă bucur să aud argumentele menționate în această sală. Toate aceste argumente confirmă importanța Convenției, care face obiectul dezbaterii noastre din această seară. S-au exprimat aici multe puncte de vedere și uh, s-au exprimat diferite argumente. S-a subliniat importanța acestui text pentru viața cotidiană a pescarilor, care sunt, după cum spuneam, circa 30 de milioane în întreaga lume. Domnilor și domnilor, cred că procesul informal de adoptare a acestui text este cât se poate de clar. Eforturile noastre politice trebuie să se îndrepte acum spre ratificarea cât mai grabnică a acestui text. Comisia a prevăzut uh, o dată limită. Dacă se ratifică mai devreme, cu atât mai bine. Aș vrea să-i mulțumesc uh, raportoarei, domnule Figueiredo, și mulțumesc de asemenea deputaților pentru sprijinirea acestui text. Mulțumesc, domnule comisar. Doamna Figueiredo, în calitate de raportoare, are din nou cuvântul. Președinte, Mulțumesc, doamna președinte. Mulțumiri comisarului și tuturor colegilor care au luat cuvântul și care au susținut ratificarea acestei convenții. Fără îndoială, mâine raportul va fi adoptat de Parlament, aducând făcut cu un pas mai aproape ratificarea Convenției 188. Sperăm că aceasta va fi ratificată curând de către statele membre. Obiectivul nostru, așa cum am spus, este ca ea să intre în vigoare cât mai curând posibil și dacă este posibil înainte de 2012. De aceea facem un apel către toate statele membre să ratifice Convenția. Ar însemna o contribuție majoră la standardele minime, condițiile minime de muncă uh, decente pentru pescari și evitarea unor accidente mortale într-un sector foarte riscant, care este și de o importanță strategică foarte mare. Ar însemna și o contribuție mare adusă demnității lucrătorilor din acest domeniu care au o muncă atât de grea și de care trebuie să avem grijă. Mulțumesc foarte mult, dezbaterea a luat sfârșit, votul va avea loc mâine. Următoarea ședință are loc mâine, miercuri, uh, 14 ianuarie 2009, de la ora 9 până la ora 1 și de la ora 3 până la 8 seara și de la 9 la miezul nopții. Ordinea de zi este publicată în ordinea de zi pentru această ședință și pe internet ședința se suspendă.